morning. Welcome back, dear colleagues present in the hall. You want to take your seats? Bună ziua, dragi colegi. Vă rog să luați loc. Vom începe ședința. Reluăm lucrările începute ieri și trecem la punctul 9 programul de înregistrare a călătorilor. Raportor este colegul nostru, domnul Ioan Enciu. Vom avea o dezbatere comună, punctul 9 și 10, respectiv sistemul de intrare-ieșire pentru înregistrarea datelor referitoare la intrarea și ieșirea resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre UE. Raportor este doamna Renate Somar. Obiectivul este acela de a analiza documentele de lucru și aș propune pentru această dezbatere comună să ia cuvântul în primul rând cei doi raportori și după aceea vom asculta reprezentanții a supervizorului European de Date Europene, domnul Pitsman, din câte am înțeles, este prezent, și reprezentantul grupului de lucru pe articolul 29 pentru a asculta punctul lor de vedere și după aceea Comisia, Consiliul și restul membrilor Comisiei noastre. Aș propune să începem întâi cu domnul Enciu la punctul 9 și după aceea doamna Zomar. Vă rog. Vreți să iau cuvântul înaintea doamnei Zomer sau doamna Zomer? Poate dorește să înceapă? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să prezint uh, documentul acesta de lucru. Este vorba de un sistem de intrare-ieșire în cadrul pachetului pentru frontierele inteligente. Și aceasta are legătură și cu programul de înregistrare a călătorilor. În general, o perioadă ar fi între 6 săptămâni și 3 luni, cea care este permisă pentru ședere în spațiul Schengen. Deocamdată singurul document care uh, indică această perioadă este pașaportul și nu există niciun fel de însemn electronic digital al acestei șederi în spațiul Schengen. Se vorbește din ce în ce mai mult de uh, liberalizarea uh, trecerii pentru resortisanții din țările terțe și să vedem care sunt problemele în spatele acestui fenomen. E nevoie de o analiză completă pentru că este o chestiune dificilă. De ce ar fi nevoie de un control al călătorilor? Al călătorilor, de exemplu, care călătoresc uh, într-o perioadă de un an de 20 de ori, uh, ar trebui să fie controlate 20 de ștampile și acestea ar putea fi și falsificate. Și pe de altă parte nu se poate controla perioada de ședere, autorizată sau nu. Există și alte probleme și anume că nu există un sistem unic de înregistrare a intrărilor și ieșirilor. Deci nu avem uh, date foarte clare în legătură cu cei care depășesc perioada de ședere acordată. Pentru resortisanții țărilor terțe nu se înregistrează datele biometrice, toate documentele sunt uh, distruse și în felul acesta nu se poate controla practic identitatea acestor persoane. Se spune de altfel că, ținând cont de faptul că nu există un, un sistem european pentru schimbul de date între statele membre, nu e posibil să se controleze în mod uh, fiabil uh, perioada de ședere. De aceea ar fi important ca uh, autoritățile de frontieră să adopte uh, un alt sistem care ni se prezintă astăzi și care să țină cont de toate aceste probleme. Avem nevoie de instrumente moderne și eficiente de control, pentru că trecerea la frontieră este din ce în ce mai numeroasă și controlul ar trebui să fie simplificat și automatizat la maxim. Aceasta ar aduce beneficii atât călătorilor, și ne-ar permite să luptăm împotriva imigrației ilegale. Sistemul EES, sistemul de intrare-ieșire, reprezintă o astfel de soluție și ne-ar permite în plus să avem o politică a vizelor mult mai echitabilă, mai corectă, ținând cont de faptul că s-ar putea face referință la date fiabile. Am putea identifica cu ușurință persoanele care depășesc um, permisul de ședere acordat și aceasta ne-ar permite să înregistrăm și toate datele biometrice ale persoanelor care intră în spațiul Schengen. am putea avea un sistem, un sistem de evaluare care să fie fiabil, am putea avea dosare individualizate pentru fiecare resortisant uh, terț, pentru a marca intrările și ieșirile din spațiul Schengen. Am avea date precum uh, numărul um, de vize, numărul de intrări și ieșiri pentru persoanele care nu au vize și am putea avea, cum spuneam, un dosar personalizat pentru fiecare caz în parte, un dosar în care să se includă și 10 amprente digitale. Cu un astfel de dosar, cu date clare, în care s-ar putea marca și data de intrare și uh, perioada de ședere. Care ar fi sistemul de acces la acest sistem de intrare-ieșire EES? Autoritățile de frontieră ar putea cere să fie inclus acest sistem în sistemul RTP, deci în sistemul programul de înregistrare a călătorilor. Autoritățile statelor membre ar trebui să aibă și ele acces la acest sistem pentru a putea identifica identitatea persoanelor și pentru a verifica dacă condițiile de ședere se îndeplinesc sau nu. Autoritățile de frontieră ar trebui să aibă acces pentru identificarea persoanelor și controlarea condițiilor perioadei de ședere pe teritoriul statului membru respectiv. Ar trebui să, se, să existe și o interdicție generală în ceea ce privește transmiterea acestor date private către organizații private, internaționale sau către state terțe, bineînțeles cu anumite excepții în cazuri foarte bine definite. La articolul 29 um, se vorbește despre nevoia de, și oportunitatea sistemului EES și eu cred că este într-adevăr important pentru a avea o valoare adăugată a politicii europene a vizelor. Trebuie să știm că sistemul în sine este destul de costisitor, o bază de date impresionantă care ar trebui creată pentru aceasta și un alt punct care ar trebui dezbătut este utilizarea acestor baze de date pentru urmăriri penale. Cred că este un lucru bun și dacă ne referim aici la domeniul penal, cred că aceasta ar putea adăuga o valoare adăugată în plus. Există de altfel multe state membre care utilizează acest sistem și experiențele sunt pozitive. E vorba aici, în primul rând, de a evita acte infracționale, de a lupta împotriva terorismului, a pieței negre și așa mai departe. Sistemul în sine ar putea fi deci foarte util pentru lupta împotriva uh, infracționalității. S-ar include și date biometrice, iar accesul la aceste date, din motive de drept penal, ar avea efecte pozitive asupra imigrației ilegale și asupra uh, criminalității în general. Amprentele digitale permit o verificare foarte rapidă a identității persoanei. Și grație acestor două elemente, sistemul va da dovadă de eficacitate. Dacă uh, utilizăm sistemul de date biometrice pentru regimul de vize, aceasta ar putea fi util, de asemenea, pentru identif- identificarea persoanelor care sunt resortisanți din țări terțe și se află pe teritoriul nostru. Programul de înregistrare a călătorilor. Aici, Comisia, prin articolul 27, a stabilit utilizarea unui token, unui dispozitiv de identificare electronică. Călătorul primește un card, practic, un card digital care are posibilitatea de a înregistra date. Este un lucru bun, dar mi se pare că este un element prea costisitor. Reprezintă o povară în plus și uh, reprezintă și um, un nou potențial de falsificare. Avem uh, încă de pe acum pașaportul electronic, așa că mă gândesc că am putea utiliza un astfel de pașaport standardizat uh, care să fie utilizat din ce în ce mai mult și care de altfel este cerut de toate autoritățile de frontieră. Aceasta ne-ar permite să renunțăm, practic, la un dispozitiv de identificare suplimentar care ar, fi, ar reprezenta și costuri suplimentare. Pe de altă parte, pe lângă amprentele digitale, ar trebui să dispunem și de poza persoanei respective. Dar problema este că nu avem uh, o experiență foarte clară cu un astfel de token și ar fi o soluție, o soluție deci nesigură pe moment. Americanii au avut uh, experiențe pozitive cu sistemul pe care îl aplică ei și cred că ar fi o soluție demnă de aplicat și la noi în Europa. Cred că n-ar fi bine să cheltuim bani foarte mulți pentru astfel de programe care sunt um, costisitoare și a căror uh, rezultate mm, nu ne dau nicio certitudine, mai ales că există sisteme care funcționează deja. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc. Which provide Mă bucur să vă prezint acest document de lucru și o să prezint câteva chestiuni politice de discuție. Baza propusă a programului de înregistrare a călătorilor, RTP, este să faciliteze trecerea frontierelor externe ale EU pentru resortisanții din terțe țări, care călătoresc în Uniunea Europeană, frecvent și care au fost uh, verificați prealabil. Am uh, introduce o diferențiere între călătorii din terțe țări. RTP-ul propune este propus într-o în contextul unor uh, creșteri ale fluxurilor uh, de călători. Automatizarea este văzută ca o unaltă pentru a ușura presiunea. Orice resortisant al unei terțe țări de cel puțin 12 ani poate să uh, ceară să fie integrat în RTP, depunând o cerere la un punct de trecere a frontierei sau la uh, un uh, centru comun de primire a cererilor s-ar da date biometrice sub forma celor patru uh, amprente și se plătește o taxă de 20 de euro. Chestiunea care trebuie discutată și care o propun este faptul că documentul de lucru propune o serie de teme de discuție. Ele se referă la cât de adecvat este sistemul ca atare. Principala întrebare este să știm dacă avem nevoie de un astfel de program uh, de înregistrare a călătorilor sau dacă nu ar exista soluții alternative. În martie 2009, Parlamentul a susținut uh, în principiu acest concept de RTP pentru resortisanții din terțe țări, susținând și în principiu și susțin în principiu și ideea RTP-ului, dar totuși vreau să invit pe membrii să se gândească dacă nu cumva alte soluții ar putea să răspunde nevoii unor controle mai eficiente la frontieră. De pildă, Creșterea numărului de treceri ale frontierei în ultimii trei ani nu a avut loc o astfel de creștere semnificativă, arată datele statistice. În plus, propunerea pare să se bazeze pe ipoteza că această presiune este constantă în toată zona Schengen, în vreme ce realitatea arată că numai un număr uh, mic uh, de puncte de trecere a frontierei sunt supuse unor astfel de presiuni. 30% din uh, numărul total acestora se este cantonat la 20 de aeroporturi uh, cu un trafic uh, foarte uh, mare. Majoritatea trecerilor frontierei se face de către cetățenii ai Uh, Uniunii Europene și de resortisanții din terțe țări care uh, beneficiază de libertatea de uh, circulație, am putea să ne concentrăm asupra facilitării trecerii frontierei de către cetățenii europeni și persoanele care se bucură de libertatea de circulație, așa cum ar fi beneficiarii dreptului de reunificare a familiei sau titularii unor vize cu multiple intrări. Această posibilitate ar contribui la decongestionarea frontierelor externe prin verificări, prin controle automate la frontiere. O altă posibilitate ar fi să se modifice uh, codul uh, frontierelor Schengen pentru a, pro, uh, pentru a prevedea controle Uh, mai puțin uh, uh, serioase ale titularilor unor astfel de vize. De vreme ce criteriile pentru eliberarea unei vize cu multiple intrări sunt aproape la fel cu criteriile pentru RTP. Am riscat să creăm un nou sistem care s-ar uh, suprapune peste cel existent uh, visul. Încurajarea uh, unor modalități automate, cum ar fi uh, porțile automate sau ghișele automate, pentru cetățenii europeni și alte categorii de călători uh, ar putea să uh, accelereze fluxurile de călători și să reducă timpul de așteptare la frontieră. Aceste aeroporturi concentrează majoritatea trecerilor uh, de frontieră. În situația economică, în multe state membre, uh, problema trebuie să se trebuie să se pună întrebarea dacă uh, acest program de înregistrare a călătorilor este măsura adecvată în momentul de față. În mod deosebit, trebuie să se dea atenție implicațiilor financiare estimate uh, ale uh, pachetului frontierelor inteligente. Sumele ar putea să fie alocate pentru sistemul de intrare și ieșire, costul total la nivel central și național, uh, potrivit uh, studiului de impact al uh, Comisiei, vorbește de 712 milioane, o diferență de 125 de milioane de euro. Propunerea totală este 1,35 de miliarde dacă adăugăm 623 de milioane pentru sistemul de intrare-ieșire uh, din uh, studiul de impact al Comisiei și nu 1,1 miliarde, cum a fost anunțat de către Comisie. Sunt uh, așteptate clarificări în legătură cu dezvoltarea costurilor de exploatare al acestui program, precum și implicațiile financiare pentru statele membre în contextul unor constrângeri bugetare. Decizia de a aloca 1,35 miliarde de euro în total pentru dezvoltarea frontierelor inteligente nu trebuie să se ia fără o analiză atentă. Riscul creșterii costurilor, uh, ca și în cazul SIS-2, trebuie să fie avut în vedere. Și nu în ultimul rând, estimările pe baza numărului de persoane care fac cerere pentru un astfel de statut ar putea să fie eh, să nu fie corect. 5 milioane de înregistrări la eh, RTP ar fi făcute în fiecare an potrivit estimărilor eh, comisiei. Însă trebuie să luăm în considerare faptul că numărul total al participanților în sisteme similare în țări cu aeroporturi aglomerate este de 46.000 în Olanda, 24.000 în Germania, 250 în Irkutsk, 700 de mii uh, intrări globale în uh, Statele Unite. Uh, ES-ul și RTP-ul sunt legate RTP-ul ar putea fi instalat uh, în mod automat în vreme ce sistemul ES ar presupune eliminarea ștampilării uh, pașapoartelor. RTP-ul poate să fie lansat uh, fără sistemul intrări și ieșiri însă este nevoie de verificarea perioadei în care persoana va fi autorizată să rămână pe teritoriul statului membru respectiv și să se ștampileze uh, pașaportul. Îi invit pe membrii să se gândească la principalele aspecte legate de propusul program de înregistrare a călătorilor și să-și prezinte punctele de vedere pentru a contribui la acest raport. Mulțumesc. Now we move on to the representative. Trecem acum la domnul Hickmas, reprezentantul uh, autorității de supraveghere a datelor. Mulțumesc, domnule președinte, pentru posibilitatea de a vorbi și de a face o prezentare a uh, avizului nostru din 18 uh, iulie. Vreau să-l scuz pe domnul Hastings. O să mă concentrez asupra sistemului intrare-ieșire, pentru că, din punctul nostru de vedere, uh, el ridică o chestiune fundamentală din punct de vedere al respectării caracterului personal al datelor și protecția acestora. Și voi vorbi și despre RTP. Am luat notă de documentele de lucru elaborate de raportor și cred că este bine să ne concentrăm asupra celor două întrebări uh, puse de doamna Sommer necesitatea și modalitatea realizării sistemului EES. Am prezentat un cadru pentru evaluarea compatibilității acestui uh, nou sistem uh, informatic, așa cum este ES, cu cartea Drepturilor Fundamentale. După părerea noastră, e bine că această comisie folosește un prag dublu pentru evaluarea EES. Primul prag, după părerea noastră, este articolul 7, dreptul la viață de familie. Uh, un sistem ca EES este o ingerință a uh, acestui drept și trebuie să vedem dacă această uh, ingerință poate fi eliminată. Articolul 7 este primul prag, trebuie să dăm uh, un răspuns la întrebarea doamnei Sommer, dacă într-adevăr ES este necesar. Al doilea prag este articolul 8, dreptul la protecția datelor. Articolul 8 permite prelucrarea datelor personale cu respectarea unor criterii. Articolul 8 definește regulile jocului pentru prelucrarea datelor. Întrebarea este dacă ES are nevoie de aceste cerințe esențiale. Cu alte cuvinte, testul articolului 8 trebuie să dea un răspuns la întrebarea doamnei Sommer. Dacă modalitățile uh, acestei propuneri sunt în conformitate cu Carta. În ceea ce privește deci, articolul 7 și 8, noi considerăm că un sistem intruziv cum este ES, uh, pentru un astfel de sistem trebuie să avem acest test dublu și pe baza acestui uh, test dublu sunt uh, uh, îndoieli mari în legătură cu necesitatea instaurării sau instituirii ES. Principalul nostru sfat pentru legiuitor, pentru Parlamentul European, este să folosească acest cadru de evaluare ca parte a procesului decizional politic. es ul este un sistem intruziv potențial uh, așa încât trebuie să uh, avem în vedere o serie de aspecte. Asta prevede și programul de la Stockholm. Noi sisteme trebuie elaborate numai atunci când uh, se uh, cade de acord că sistemele existente nu sunt suficiente. De când a apărut programul de la Stockholm, Comisia este foarte reticentă în a face noi propuneri de sisteme Există deja un achi cuprinzător uh, referitor la astfel de sisteme la nivelul Uniunii Europene pentru controlul la frontiere. și uh, nici măcar actualele sisteme informatice pentru controlul la frontierele externe nu sunt uh, implementate uh, în uh, totalitate. Acesta este contextul în care ES-ul trebuie să fie examinat, analizat. Și acum, dacă, necesităm, dacă analizăm necesitatea sistemului ES potrivit articolului 7 sau prin lumina uh, articolului 7 din uh, cartă, avem puncte de vedere oarecum diferite față de raportor. Există compatibilitatea cu articolul 7 al cartei și am văzut care este scopul ES. După părerea noastră, principalul scop este uh, combaterea uh, șederii prelungite față de perioada uh, permisă pe teritoriul unui stat membru. Deci, cred că asta nu justifică un nou întreg sistem. Dacă Uniunea Europeană vrea să facă un uh, pas important înainte pentru a combate acest fenomen, trebuie să se bazeze pe politicile existente și uh, ES-ul ar putea să fie un instrument necesar în susținerea acestei politici, așa cum și SIS-ul a fost uh, un instrument necesar când a fost creată zona Schengen, spațiul Schengen. Nu cred că trebuie uh, dezvoltat uh, un sistem de sine stătător fără o politică care să stea la baza acestuia. Trebuie, uh, am analizat și culegerea datelor statistice în sprijinul acestei propuneri. Înțelegem că e nevoie de date statistice fiabile pentru a Uh, face o analiză a modului în care se face controlul la frontiere. Este, nu este oare suficient poate să depozităm aceste date? Articolul 4 al propunerii uh, vorbește de punctele de trecere a frontierei la frontierele externe și controlele uh, la aceste puncte se pune întrebarea dacă aceste controle se fac printr-o astfel de dată, bază de date uriașă. Apoi, articolul 8. Am verificat compatibilitatea uh, cu protecția datelor, inclusiv articolul 8 din Carta Drepturilor Fundamentale. Nu o să repet uh, totul, sunt și întrebări legate de uh, buna supraveghere a datelor. Am menționat doar câteva elemente semnificative. În primul rând, limitarea scopului ar presupune ca aceste obiective să fie mai bine specificate. Apoi, sistemul nu ar trebui să se ate, antepronunțe pe uh, aplicarea legii trebuie să Articolul 8 din cartă cere ca procesul să fie corect, așa cum uh, este descris în context, să nu fie excesiv. Așa cum arată propunerea, sistemul nu este unul excesiv, este o bună propunere în ceea ce privește protecția datelor dar peste trei ani vor fi adăugate datele biometrice. Uh, atunci e nevoie de garanții mult mai uh, solide uh, pentru a evita posibilele greșeli. ES-ul prevede 10 amprente acum, pe când în cazul datelor biometrice vor fi 2 până la 4 amprente. Acum, programul RTP. Deci, din punctul de vedere al protecției datelor, fără a spune nimic despre considerațiile făcute de domnul Enciu, raportorul, uh, după părerea noastră, această propunere pune mai puține probleme, uh, facilitează uh, controlul la frontieră pentru călătorii frecvenți sistemul ar trebui să fie voluntar. Participarea în program ar trebui să se bazeze pe un concept, pe consimțământ, acesta să uh, fie dat în mod liber și nu prin constrângere. Deci uh, nu trebuie să existe consecințe dacă persoanele refuză să fie integrate în acest uh, program. O să închei spunând că modelul de supraveghere prevăzut este unul coordonat care acum se aplică pentru Eurodaxis VIS. Este un model în care autoritatea noastră joacă un rol important ca și eu lisap Considerăm că este o alegere înțeleaptă care se încadrează uh, în evoluțiile spațiului uh, de uh, securitate, libertate și justiție. Am făcut o serie de recomandări tehnice. Vă sugerez să analizați aceste recomandări, mai ales cele care Uh, prevăd gestionarea informatică uh, riguroasă și o bună respectare a planului de afaceri. Mulțumesc, domnul Ben. Yes, uh, chair, um, first of... Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc în grupul, în numele grupului de lucru pe articolul 29 și voi prezenta perspectiva noastră. După cum a făcut și reprezentantul EDPS, voi vorbi întâi despre EES. În avizul nostru am recunoscut că există nevoia unei gestionări integrate a frontierelor și recunoaștem că este un obiectiv legitim să dorim să prevenim migrația neregulamentară. Totuși, trebuie să punem sub semnul întrebării eficiența uh, sistemului EES, pentru că nu sunt respectate criteriile proporționalității și efici- eficienței. Și vă voi explica acum de ce am ajuns la această concluzie. Comisia a găsit mai multe motive pentru înființarea un, unui EES. Acest sistem se bazează pe faptul că există necesitatea luptei împotriva nereg- imigrației nereglementare. Grupul de lucru găsește acest motiv neconvingător. În primul rând, ne-am întrebat dacă un astfel de sistem poate să funcționeze și deja avem dubii. Sistemul are rost doar dacă putem presupune că toate trecerile peste frontieră ale resortisanților țărilor terțe ar fi înregistrate. Și din câte știu, nu există niciun exemplu internațional al unui astfel de sistem care să includă înregistrarea uh, ieșirilor mai ales și DHS-ul din Statele Unite, nici ei măcar nu au reușit să um, pună la punct un asemenea sistem. Aș dori acum să vă amintesc um, varietatea de granițe care există în Europa și varietatea de mijloace de transport, um, mai ales la granițele noastre externe. Deci, avem nevoie să vedem care ar fi implicațiile unui astfel de sistem. Statisticile nu ar fi corecte, pentru că nici estimările nu sunt corecte. Apoi ar exista notificări false și uh, um, și numere în care nu pot fi justificate, mai ales în ceea ce privește ieșirile. Eu Consider că se poate înființa un asemenea sistem, dar următoarea întrebare ar fi dacă un astfel de sistem poate într-adevăr să combată în mod eficient uh, șederea peste perioada permisă. Ar putea să detecteze într-adevăr aceste persoane care stau prea mult, dar nu ar putea să, să afle unde se află persoana respectivă să afle uh, ce se întâmplă cu persoanele care intră, dar nu pot să mai iasă dintr-un motiv uh, legitim. Am observat că și Comisia a explicat într-o într comunicare că principala problemă este returnarea. Și în această privință, PES nu poate să facă foarte multe. Următoarea obiecție a grupului de lucru este potențiala contribuție a EES la identificarea persoanelor care uh, își depășesc perioada de ședere acordată. Acest lucru ar fi posibil dacă ar fi incluse datele biometrice, dar am putea pune la îndoială eficiența EES, având în vedere instrumentele pe care le avem deja în vigoare. Deci, EES ne-ar ajuta doar să identificăm persoanele persoanele din țările care nu care au un acord de uh, exonerare de viză cu Uniunea Europeană. și persoane din aceste țări nu prezintă un risc de imigrație ilegală atât de mare. Tocmai de aceea avem îndoieli cu privire la necesitatea acestui sistem și ar pune probleme din punct de vedere și al statisticilor. Dacă dorim să combatem imigrația ilegală, atunci obiect... sfera de acoperire a acestui sistem este destul de limitată ar, fi, ar ajuta poate la îmbunătățirea statisticilor, dar nici acestea nu ar fi perfecte. Pentru că persoanele care ar trece ilegal nu ar fi incluse în sistem. Apoi, considerăm că este necesitatea datelor și accesul uh, autorităților la sistem. Acesta este un punct destul de controversat și pentru noi și pentru dumneavoastră și trebuie să ținem cont de acest lucru atunci când luăm o decizie. Având în vedere toate aceste considerații, sper că v-am explicat bine părerea noastră cu privire la EES Și având în vedere angajamentul pe care și l-a luat Uniunea Europeană pentru protecția datelor, ne întrebăm dacă înființarea unui astfel de sistem ar transmite uh, opiniei publice un mesaj bun despre noi. Acum, cu privire la RTP. Azi suntem de acord aici și cu doamna Zomer. Și noi ne întrebăm de ce este nevoie de încă o bază de date biometrice, dacă nu cumva ar avea mai mult sens să folosim e urile pe care le avem deja. Cam uh, atât mi-a permis timpul să sun, mai aveam câteva observații, dar deocamdată atât de la mine. Președintele, acum să începem dezbaterea. Urmează raportorii din umbră din câte am înțeles, domnul Andrew este raportor din umbră la raportul doamnei Zomer și viceversa. Doriți să adăugați ceva la raportul pentru care sunteți raportor din umblă, umbră? Sau putem să trecem la restul uh, raportorilor? Cred că putem să trecem la ceilalți raportori din umbră și noi vom adăuga comentariile noastre la sfârșit. Bun. Nu, domnul Torvalds. Mulțumesc, domnule președinte. Ar fi multe de spus, însă am câteva observații generale. De data asta nu, vă, nu mă voi referi la protecția datelor, pentru că toată lumea e de acord în Parlament că avem nevoie de o protecție bună a datelor. și colaborăm bine pe această temă cu raportorii din umbră. Pe mine mă îngrijorează mai mult acele backdoors din programe. Din programele operative. Probabil nu sunt eu cel mai în măsură să vă spun uh, că nu este bine să avem uh, un program de înregistrare bazat pe Windows, poate ar trebui să avem uh, Linux-ul ca sistem de operare, dar asta e o discuție tehnică. Nu înțeleg apoi despre ce sume discutăm în viitor. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în lume, vedem că o treime din populația lumii se află în mișcare. Cei mai mulți în interiorul țărilor lor, deocamdată. Dar nu trebuie să fim atât de optimiști cu privire la un viitor în care mult mai mulți oameni s-ar afla în mișcare. Vedem uh, cifrele de la în altul comisariat pentru drepturile omului că din ce în ce mai mulți oameni se află în mișcare. Pe viitor, acest lucru ar putea să se traducă în imigrație ilegală, dar nu cred că trebuie să umflăm cifrele. Soluțiile tehnice nu sunt uh, problema centrală acum. Cred că putem într-adevăr găsi uh, soluții tehnice dacă le căutăm, dar uh, această temă nu se încadrează în discuție. Cea de-a patra observație Dacă ne concentrăm pe persoanele care își depășesc cederea acordată, atunci uh, nu căutăm unde trebuie. Trebuie doar să știm câte astfel de persoane există, din ce țară vin și unde se află. Nu cred argumentul cum că acest uh, sistem ar trebui să se bazeze pe găsirea uh, persoanele care, persoanelor care își depăș, depășesc șederea. Acestea, într-adevăr, sunt o categorie interesantă, dar într-o măsură foarte mică. Ne interesează de unde vin și în ce circunstanțe vor rămâne. Trebuie să înțelegem că aceste persoane au și ele nevoie de protecție medicală și așa mai departe. Vom trece acum la raportul domnului Enciu. Cred că așa funcționează democrația. Luăm o decizie în Parlament că avem nevoie de acest program și trebuie să ne o menținem până când vom lua o nouă decizie. Deci, dacă începem acum discuția acum cu privire la decizie, sunt, o să fim pe lângă subiect. Avem deja această decizie și trebuie să o susținem. Dacă găsim vreun motiv pentru care să schimbăm această decizie, decizie atunci ok, dar până acum nu avem. Dacă acest sistem este necesar, ar trebui să decongestioneze traficul la, trecere, la punctele de trecere a frontierei. Și cred că este un argument bun. Avem deja propunerea comisiei, și trebuie să profităm de ocazie ca să îmbunătățim cât se poate de mult pachetul pentru granițe inteligente. Există câteva întrebări în documentul de lucru. Dacă nu ar trebui cumva să ne concentrăm pe facilitarea trece trecerii frontierelor pentru cetățenii Uniunii Europene? Nu. De ce să ne contrancem pe, acea, pe așa ceva? Acest lucru există deja, este înlesnit într-o măsură destul de mare. Și acest program de registrare se referă la resortisanții din uh, terțe țări. Apoi ați făcut referire la vizele cu intrări multiple, pentru că procedurile ar fi asemănătoare. Dar de ce să facem discriminare? Uh, pentru că am favorizat astfel persoanele care dețin o viză cu intrări multiple în fața persoanelor care nu au niciun fel de obligație de viză, lucru care ar duce la confuzie în sistem. Adevărul este că numărul de persoane care trec granițele Uniunii Europene și într-o parte și în alta este foarte mare, deci avem nevoie de un sistem care să faciliteze acest flux de călători. Deci, nu se pune problema doar de decongestionarea marilor aeroporturi. De exemplu, există foarte mulți ruși care trec granița în Finlanda, Finlanda pentru uh, foarte multe motive, legale și ilegale. Un număr atât de mare încât uh, nu putem să gestionăm tot ce se întâmplă doar prin soluții mecanice, tehnologice. Doamna Zomăr, da, aș vrea să vă spun acest lucru în germană, dar germana mea este puțin cam ruginită. Cred că există câteva confuzii cu privire la EES, dar cred că suntem de acord în general. Dar eu nu m-aș aventura să mă concentrez pe persoanele care își depășesc șederea. Pentru că nu ne concentrăm pe ce trebuie aici altfel. Cred că vom putea găsi soluții la toate problemele pe care le-am găsit. Cred că am vorbit prea mult, dar oricum mulțumesc, domnule președinte. Vielen Dank. Ähm, ich möchte auch mich vor allem auf die Smart Board. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea și eu să, mă vor, să vorbesc despre frontierele inteligente, despre sistemul de intrare și ieșire, pentru că cred că vom uh, înființa probabil una din uh, băncile de date cele mai scumpe din lume și cred că numai asta și ar trebui să ne îngrijoreze. Dacă nici măcar nu știm de ce facem asta, atunci cred că avem o adevărată problemă. Și dacă cu aceasta vom uh, vedea câte persoane rămân pe teritoriul european, uh, în ce măsură e vorba de călători în situație nereglementară sau nu, nu știu dacă merită toate acestea pentru a avea doar niște date statistice. Dar pentru așa ceva, pentru date statistice, nu avem nevoie de o bază de date uh, atât de mare și cu costurile sale aferente. Nu avem nici măcar o politică comună nu știm ce vom face cu aceste persoane. Avem uh, 26 de politici diferite, um, soluțiile sunt diferite în funcție de teritoriile respective și pentru că nu avem o politică comună, nu cred că are niciun sens să avem o bază de date comună. Și în afară de asta există și problema costului. Comisia vorbește deja de sume care depășesc un miliard de euro și știm că aceste costuri ar putea foarte bine să depășească limita propusă de comisie. Știm deja ce s-a întâmplat, avem experimente anterioare în acest sens și Curtea de Conturi s-a pronunțat de asemenea în acest sens. În Statele Unite există un sistem de intrare fără să existe și un sistem de ieșire. Un sistem care ar putea elimina totul. Există programe de austeritate în uh, unele țări europene programe care fac ca cetățenii să nu își mai permită să aibă o viață decentă și atunci mă întreb cum puteți cere acestor țări să cheltuiască atâtea milioane de euro pentru astfel de programe. Mă gândesc aici uh, la pensionari, la tineri, pentru că există regiuni uh, unde șomajul este de în jur de 50% și noi dorim totuși uh, bani foarte mulți pentru un astfel de sistem care nici nu știm prea bine cum funcționează și ce rezultate va da. Așa că, doamnă Zomer, încă de la început cereți aplicarea sistemului pentru controlul la frontiere și, de asemenea, pentru a lupta împotriva criminalității, astfel încât uh, poliția de frontieră ar trebui să aibă acces la amprentele digitale și ținând cont și de legislațiile naționale care oricum luptă în acest sens împotriva criminalității. În Germania, de exemplu, atunci când s-a introdus uh, pașaportul um, digital, s-a renunțat la uh, stocarea um, amprentelor digitale, pentru că pentru noi libertatea persoanei este cea mai importantă. În Franța, în alta curte a spus că o bază de date cu toate amprentele digitale ar fi anticonstituțională. Irlandezii au uh, pus capăt de asemenea unui astfel de sistem. Și atunci de ce dorim să creăm noi uh, un astfel de sistem pentru resortisanții din țările terțe? Pentru că și pentru acești cetățeni e nevoie să se aplice drepturile omului, așa cum se întâmplă pentru toți cetățenii UE. Și cum putem uh, înmagazina datele acestor persoane când acestea, acest lucru este interzis la noi acasă? nu putem spune că străinii, că resortisanții din țări terțe ar fi uh, mai criminali sau ar avea activități criminale mai mult decât cetățenii noștri. Comisia ne-a spus că, din punct de vedere tehnic, nu este fezabil să înmagazinăm toate aceste date și aceasta nu va face decât să prelungească și mai mult uh, așteptările pentru a face acest control. Nu avem o experiență în acest sens pentru controlul datelor biometrice și uh, în Elveția a existat uh, un astfel de proiect pilot care ne-a arătat că e nevoie de 3 minute pentru a avea amprentele digitale. Asta ce înseamnă? Încă 3 minute în plus de așteptare la frontieră. Deci, vă dați seama, aceasta va face ca timpul de așteptare să fie și mai mare. Nu știm ce se va întâmpla pe viitor în aeroporturi, pentru că încă de pe acum la aeroporturi nu mai știm ce să facem și ce soluții să găsim pentru toate cozile interminabile care se formează acolo la controlul de frontieră. Ce să facem atunci? Îi, vom lăsa pe toți uh, să, să facă coada? Ce se va întâmpla atunci cu Europa? Încotro ne îndreptăm? În plus, Comisia n-a ținut cont de această problemă și de consecințele uh, implementării unui astfel de sistem cu amprente digitale asupra așteptărilor la controlele la frontieră. Așa că va trebui să avem niște studii preliminare, studii pe care nu le-am avut uh, până acum. Niciodată Comisia n-a pomenit cuvântul studiu sau analiză, dar cred că trebuie făcută o verificare prealabilă, ca să vedem care sunt uh, consecințele asupra timpului de așteptare la controlul de frontieră. Dacă dorim cu adevărat o politică o politică coerentă, o politică logică, avem nevoie de un studiu foarte clar al consecințelor, un studiu care ar trebui realizat uh, sau cerut aici la Parlament și sper ca și celelalte grupuri politice să uh, urmeze acest uh, îndemn. Să vedem care sunt consecințele, în primul rând, să vedem ce se întâmplă la aeroporturi, ce se întâmplă cu drepturile fundamentale și cu economia europeană. Mulțumesc! Domnul Kirchhoff. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă centrez acum pe sistemul de intrare-ieșire. Bineînțeles, colegii mei salută introducerea unui astfel de sistem, pentru că acesta ar duce la, cel puțin teoretic, ar duce la reducerea imigrației ilegale. Și aceasta um, ar ajuta și statele membre să aibă o politică mai centrată pe această chestiune. Dar există și câteva probleme care s-ar putea isca. Nu asupra chestiunii în sine, ci asupra logisticii de care ar fi nevoie. Pentru că eu am experiență în ceea ce privește instalarea sistemelor IT, atât în sistemul politic cât și în afara sa. Încă la începutul anilor 80 am introdus um, un prim sistem de contabilitate IT în uh, Marea Britanie. La momentul acela aveam capacitate de stocare de 100 de megabytes într-o cameră care era cam a opta parte din această sală și unde aveam nevoie de o mașină enormă și de fapt problema nu era cu mașină, ci software-ul care trebuia updatat de fiecare dată și schimbat pe măsură ce apăreau tot felul de probleme. Și aceasta s-a întâmplat atunci când au apărut mari proiecte în ultimii 20 de ani în Marea Britanie și de asemenea în alte state membre, pentru a vedea ce se întâmplă cu aceste sisteme de stocare pentru, la nivel mai general, pentru control de frontiere, pentru asigurările sociale și așa mai departe. Costul acestor um, sisteme este foarte interesant și aș vrea să știu um, care sunt investițiile necesare pentru implementarea unui astfel de sistem de intrare-ieșire și de asemenea sistemul uh, de înregistrare a călătorilor și vreau să știu um, cât înseamnă aceasta din fondurile interne de securitate ale Uniunii Europene pe perioada 2014-2020, dacă considerăm că acest lucru este fezabil sau dacă n-ar fi o adevărată nebunie și dacă avem un control precis asupra contractelor pe care le-am face. Baza de date biometrice și accesul acesta de către autoritățile de aplicare a legii ar trebui să fie o parte integrantă a sistemului EES încă de la început și n-ar trebui să extindem uh, sistemul mai târziu. Spun aceasta pentru că am avut uh, o astfel de experiență cu sistemul VIS, de asemenea cu sistemul Eurodac, unde a trebuit să adăugăm diverse lucruri pe parcurs. Și cred că ar trebui să vedem câtă nevoie avem de utilizarea acestor date biometrice înainte de a lua decizie. Și dacă vedem care sunt experiențele altora, în special um, în Statele Unite, unde s-a introdus sistemul um, datelor biometrice cu un cost enorm, și vorbim aici de miliarde, miliarde de dolari, probabil una din operațiunile cele mai mari care au fost implementate în Statele Unite. Și cred că e greu de evaluat um, care au fost uh, rezultatele pe care le-a adus acest sistem. Deci n-aș vrea să sun aici ca fiind prea sceptic. Nu sunt sceptic în legătură cu nimic, nici măcar în legătură cu euro, dar mi se pare logic să ne punem aceste probleme. Sunt de acord în principiu, dar din punct de vedere practic, cred că ar fi mai bine să fim atenți și să fim foarte stricți în legătură cu controlul financiar și să vedem ce s-a întâmplat cu experiențele similare existente în alte state pentru a vedea ce rezultate au dat. Îmi pare rău că poate par un pic negativ, domnule președinte, dar cred că trebuie să fim foarte atenți la aceste chestiuni. Mulțumesc, domnule Kirchhoff. Mai avem uh, și un alt membru care dorește să facă comentarii, doamna Mathieu. Mulțumesc, domnule. președinte. Vă rog să fiți foarte succintă pentru că am rămas în urmă și mai avem încă un punct de discutat înainte de ședința coordonatorilor. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mi se pare că e vorba de o propunere bună din partea Comisiei, dar care ar putea fi îmbunătățită la mai multe puncte, în special în legătură cu costul, așa cum spunea domnul Enciu, 1.350.000 de euro, dacă am înțeles bine, domnule Enciu, deci uh, cred că costul ar putea fi redus. E vorba de o operațiune totuși necesară, pentru că toată lumea dorește să aibă frontiere inteligente, cetățenii se plâng în legătură cu problemele care apar la frontieră, deci uh, era nevoie de o abordare clară a acestui dosar. Din punctul de vedere a RTP-ului, a programului de înregistrare a călătorilor, Doamna Zomer are dreptate, propunerea comisiei nu era cea mai fericită. Dacă ne referim acum la soluția utilizată de Statele Unite, poate aceasta ar fi mai potrivită. Se pare că sistemul lor funcționează și atunci mă întreb de ce n-am uh, utilizat această experiență care probabil că ar avea și un cost uh, mai redus. și, în plus, mi se pare o experiență interesantă. Acum, regulamentul referitor la sistemul de intrări și ieșiri. Mi se pare că uh, forțele de poliție ar trebui să aibă acces la aceste date și aceasta încă de la început, deci să aibă acces la datele biometrice. Bineînțeles că trebuie să ținem cont și de mentale atunci când se acordă acest acces, dar oricum cred că nu ar folosi la nimic un astfel de sistem dacă poliția n-ar avea acces la el încă de la început. Și, bineînțeles, prin pachetul acesta al frontierilor inteligente am putea lupta și împotriva imigrației ilegale. Acesta mi se pare un element esențial încă de la început pentru că e important să luptăm împotriva unui astfel de fenomen. Acum, referitor la problemele legate de timpul de așteptare la controlele de frontieră, ar trebui să găsim o soluție referitoare la fluiditatea, la fluxul de călători și aceasta prin uh, pachetul frontierilor inteligente, pentru că știm că există călători um, care călători frecvenți care vin la noi uh, tocmai grație acestui prim pachet pe care l-am uh, introdus, deci nu cred că există probleme de genul celor menționate de doamna Keller. Doamna Romero, vă rog. Domnule președinte, cred că doamna Zipă l-a cerut cuvântul mai întâi. Vă rog. Thank you, Ehm, Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește RTP-ul, o să fac următoarea observație. Nu cred că trebuie să criticăm foarte mult un astfel de program, pentru că persoanele uh, vor trebui să uh, își uh, dea datele personale și trebuie să verificăm doar că aceste date sunt folosite în mod corect și uh, că nu sunt supuși uh, la discriminări uh, posesorii acestor date. Sigur, nu o să facem verificarea asupra tuturor persoanelor care călătoresc în Uniunea Europeană, însă asta nu înseamnă că o să renunțăm la astfel de controle. Sunt persoane care vin uh, cu mașina, cu uh, trenul, nu numai cu uh, avioanele. Doamna Sommer s-a referit la ștampilarea pașapoartelor și s-a spus că există multe persoane care călătoresc fără viză. Sigur, uh, RTP-ul ar uh, rezolva problemele odată pentru totdeauna. Apoi mai este și problema uh, controlării imigrației nereglementare. Avem un punct de vedere asupra acestui fapt și suntem, desigur, copleșiți de numărul celor care depășesc perioada de ședere autorizată. Dar nu putem să spunem că toți sunt teroriști, nu știm acest lucru. Ceea ce știm este că sunt multe persoane care trăiesc pe teritoriul Uniunii Europene ilegal, sunt exploatați pe piața muncii, uh, unii profită în urma acestui fenomen. Dar uh, ce știm despre persoanele care depășesc uh, perioada de ședere autorizată? Nici măcar nu știm unde se află. Doamna Sommer uh, vrea uh, să existe amprente și fotografii. Foarte bine. Asta ar însemna o răspândire a camelor de luat vederi și lucrurile ar scăpa de sub control sistemul nu va fi folosit în modul acesta. Nu avem de a face cu Big Brother. Uh, sigur că datele vor fi folosite și de alte autorități, uh, însă cred că este ridicol să ne gândim la asemenea situații. Trebuie să fim foarte atenți. Uh, trebuie să eliminăm posibilitatea ca astfel de date să fie uh, transmise altor autorități. Trebuie să existe într-adevăr o utilitate a acestui sistem. Thank you, Chair. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să Mulțumesc Renatei Somăr și domnului Enciu pentru documente de lucru pe care ni le-au uh, dat și să răspund la întrebările pe care le-au pus. Avem nevoie de aceste sisteme, care este valoarea adăugată pe care o aduc cu sine aceste uh, sisteme, dacă aceasta este modalitatea cea mai bună de a veni cu soluția de care avem nevoie. Înțeleg că răspunsul doamnei uh, Sommer este mai optimist, iar domnul Enciu este mai precaut și o să am și o abordare mai precaută a acestor sisteme. Aș uh, dori să pun cinci întrebări. Prima, ce obținem de pe urma acestor sisteme? Ce obținem cu aceste sisteme? Unii uh, eurodeputați s-au pronunțat și uh, reprezentanții uh, autorității de protecție a datelor au spus acest lucru. Ceea ce obținem sunt informații în legătură cu persoanele care depășesc perioada de ședere autorizată, dar nu avem niciun fel de informații în legătură cu locul unde se află aceste persoane care depășesc perioada autorizată, niciun fel de noi soluții pentru a facilita uh, procedura de returnare nu avem niciun fel de noi soluții pentru situația în care o terță țară nu, nu colaborează în procedura de returnare. Deci, impresia mea este că cu aceste noi sisteme nu o să obținem uh, ceva semnificativ. A doua întrebare este o întrebare pe care domnul Kerhop a și pus-o. Va funcționa pentru că, așa cum am văzut, Statele Unite au cheltuit sume uriașe de bani și lucrurile nu funcționează acolo. O să funcționeze în Uniunea Europeană? De ce? Ne așteptăm oare că aceste sisteme vor fi încunate de succes? A treia întrebare. Care vor fi costurile? L-am ascultat pe domnul Enciu. De, deja 1,1 s-a transformat în 1,3, însă mi-am mi-am amintit că atunci când Comisia a propus SIS-2, vorbeau de 23 de milioane. Costurile fi finale au fost 165 de milioane. Și dacă am adăugat banii pe care Comisia Europeană Uh, le-a dat statelor membre prin uh, Fondul pentru Frontierele Externe pentru a le ajuta, vorbim de mai bine de 95 de milioane. Deci, în total, vorbim de 250 de milioane pentru SIS 2. 23 de milioane au fost prevăzute inițial, subliniez din nou. Acum uh, vorbim de o sumă de 5 ori mai mare față de SIS, 1,1 miliarde. Și asta este numai prima alocație. Care va fi costul final? 5 miliarde? Nimeni nu poate să spună acest lucru. A patra întrebare. Știe, știm ce se poate face deja? așa cum au spus uh, reprezentanții grupului articolului 29. Suntem în a doua generație uh, SIS-2. Și încă se face o reportare de la VIS. Cred că trebuie să așteptăm și să evaluăm care sunt beneficiile pe care le vor aduce sistemele. Pentru că nu vrem să uh, promovăm suprapunerile, paralelismele de funcții. Cred că nu este înțelept să cheltuim bani mulți pentru a crea noi sisteme atunci când avem sisteme care ne pot furniza deja niște răspunsuri. A cincea întrebare se referă la protecția datelor și nu vreau să repet nimic din cele spuse de reprezentanții Uh, Autorității pentru Protecția Datelor. Sunt niște îngrijorări uh, serioase în legătură cu protecția datelor. Domnule președinte, dați-mi voie să închei și să spun că în februarie 2012, la o conferință organizată de președinția deținută de Danemarca și de guvernul danez în Copenhaga, în legătură cu inovarea în gestionarea frontierei, cartierelor. Am fost acolo cu Francisca Keller și cu domnul eh, Enciu și eh, am ridicat în discuție preocupări serioase în legătură cu pachetul privind frontierele inteligente. La vremea respectivă am spus că există alte priorități pe care trebuie să le abordeze Uniunea Europeană și am insistat asupra amânării acestui eh, pachet privind frontierele inteligente. Și am subliniat că tehnologiile deja existente și sistemele existente ar trebui să fie puse în aplicare înainte de uh, crearea unui nou sistem informatic de mari proporții. Și în continuare aceasta este părerea mea. Vă mulțumesc. Președintele, doamna Romero. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. În toată această perioadă legislativă am vorbit foarte mult despre măsuri de control al imigrației, al terorismului, am vorbit despre sisteme precum SIS, VIS și așa mai departe. Practic, 90% din bugetul nostru l-am cheltuit pe astfel de măsuri și dacă ne gândim la bugetul pe care îl reprezintă biroul de azil față de celelalte bugete pe care le-am cheltuit în sistemul VIS, SIS și așa mai departe, e un adevărat scandal. Ar trebui să ne gândim măcar o dată că cei care se află aici în Europa, din diverse motive, nu sunt niște um, niște nesăbuiți. Nu, ar trebui să le dăm măcar uh, această posibilitate să ne arate că sunt persoane decente și ar trebui să vedem care sunt motivele în spatele acestor probleme pe care le avem, să facem un studiu de impact al acestei situații și să nu impunem noi sisteme, indiferent cât de digitalizate sunt ele pentru că nu cred că e o soluție foarte inteligentă, pentru că practic toți cei care au intervenit aici și-au pus semne de întrebare. Și dacă acum definim acest pachet ca un pachet uh, inteligent, nu înseamnă că asta este soluția magică care ne va rezolva toate problemele. Pentru că de câte ori apare un astfel de sistem inteligent, între ghilimele, încep să tremur, pentru că mi se pare că întotdeauna spunem că cel care a venit din afară e uh, un nesăbuit și imigranții sunt întotdeauna teroriști. Nu se poate așa ceva. Nu așa se trăiește aici în Europa. Dacă ne gândim cu adevărat că o persoană care se află aici nu este onestă, atunci de ce să nu introducem aici o inițiativă să vedem care sunt de fapt drepturile fundamentale pentru aceste persoane, pentru că aceste drepturi nu sunt respectate pentru că există diferențe foarte clare în statele membre față de aceste persoane și nu mai vorbesc ce se întâmplă în țările terțe, care sunt condițiile de muncă, care sunt drepturile la o locuință, la asigurări de sănătate și așa mai departe. De ce nu vorbim de aceste lucruri și nu să vorbim mereu și repetitiv despre toate aceste sisteme de represiune? Pentru că nu e această Europa pe care noi ne-o dorim. Nu, pare mai degrabă o cu totul altă Europa în care toți cei care vin din afară vor să profite de noi sau sunt teroriști. Nu, ar trebui să ne gândim la cu totul altceva și mă întreb de ce Comisia nu prezintă și altfel de inițiative. Mulțumesc. Doamna Corața vă rog. I welcome the work. Mulțumesc, domnule președinte. Salut uh, cele făcute de doamna uh, Sommer și domnul Enciu și propunerea comisiei. Salut această dezbatere pentru că, desigur, există multe uh, întrebări care rămân uh, fără răspuns și care trebuie evaluate în continuare. Desigur, este foarte important să oferim securitate cetățenilor noștri și să avem uh, o, un sistem de verificare la uh, frontieră foarte uh, sigur, din diferite motive. Dar avem deja unul pe care l-am adoptat de curând, în noua generație SIS și VIS. Aș vrea uh, să fiu de acord cu domnul Coelio. Poate că ar fi bine să vedem cum funcționează, dacă funcționează noul, primul sistem la care m-am referit și să vedem cum putem să-l dezvoltăm. A doua uh, problemă pe care ați ridicat-o în discuție, mulți dintre noastre, este uh, eficiența costurilor din punct de vedere al resurselor financiare, dar și din punct de vedere al uh, povarei administrative pentru statele membre mici unele state membre au sute de puncte de trecere a frontierei și să nu mai vorbim despre consulate. Uh, Trebuie să existe niște facilități fantastice la consulate pentru a rezolva numărul de cereri. Chestiunile Uh, ridicate în discuție de Autoritatea pentru Protecția uh, Datelor uh, sunt foarte importante. Vreau să vă mulțumesc pentru că le-ați ridicat în discuție. Trebuie să ne gândim mai mult, să dezbatem caracterul personal al datelor, protecția acestora, garanțiile pe care le avem pentru respectarea acestor dispoziții privind protecția datelor. Este important să ne gândim la acest sistem ca un sistem uh, voluntar, pentru că unele state membre ar putea să instituie un astfel de sistem, respectă această poziție, alte state membre ar putea să gândească că este un sistem care nu e rentabil, care este prea scump și că sistemul ar trebui să fie mai proporțional și mai flexibil. Aștept să continuăm această discuție care este extrem de importantă. Vă mulțumesc, doamna Sipelt mulțumesc, domnule președinte. Doamna Invelt, mă scuzați. Cred că combinația autorități publice și uh, proiecte mari de infrastructură este una fericită. Nu cunosc multe uh, exemple care uh, au avut succes, întotdeauna și-au depășit bugetul, uh, nu au uh, venit în întâmpinarea așteptărilor. În acest caz, Comisia vine cu o propune care mi se pare oarecum ca acele programe pe care le vezi la televiziune în care încearcă să-ți vândă noi gadgeturi care uh, trebuie să-ți rezolve problemele de care nici nu erai conștient că le ai. Cred că în contextul crizei economice putem să găsim o utilitate mai bună pentru 1,1 miliarde de euro. Dacă Uh, vedem că șomajul în rândul tinerilor este de 50-60%. Răspunsul uh, Comisiei este să avem uh, un pachet privind frontierele inteligente, chiar așa? Și domnul Coelho a spus pe bună dreptate situația din Statele Unite. Chiar și Statele Unite nu sunt în măsură să facă sistemul să funcționeze. Ce ne face să credem că Europa o să poată să facă acest lucru? Ceea ce Ă, de ce crede Comisia Europeană că este mai eficientă decât Departamentul de Stat pentru Securitatea din Statele Unite? Hai să fim serioși. Îmi pare rău că domnul Kirchhoff a plecat, însă Uh, au existat uh, probleme uh, serioase în companiile care au contractat sistemul de gestionare informatică. Sistemul a costat foarte mult, a implicat costuri de exploatare foarte mari și a fost un eșec. De aceea trebuie să fim foarte atenți. În primul rând, ce problemă vrem rezolva prin aceste sisteme? Pentru că lucrurile sunt neclare. Comisia ne spune o să facilităm călătoriile pentru dumneavoastră, vom scurta cozile. Am mai auzit asta. Am auzit uh, uh, același uh, uh argument uh, pentru uh, PNR și pentru alte programe. Nu știu dacă ați văzut că s-au scurtat cozile la aeroporturi, eu nu am văzut acest lucru. Apoi uh, să-i găsim pe cei care depășesc uh, perioada autorizată de ședere. Păi nu face asta înregistrându-i la frontieră de îndată ce sunt pe continent pot să fie oriunde, deci nu se găsești. Apoi există sugestia, ei bine, poate într-o bună zi poliția și autoritățile judiciare, uh, serviciul uh, secret uh, vor avea acces la aceste baze de date. Sigur, nu acum, dar există această opțiune. Nu avem nici măcar o justificare pentru toată această chestie și cred că ar trebui eliminate. Președintele, cred că am dezbătut uh, suficient să ne întoarcem la raportori pentru a... Nu, comisia. Comisia încă vrea să intervină? Pe scurt, vă rugăm frumos pentru că um, suntem în întârziere cu programul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să răspund la întrebările care au fost puse, deși au fost foarte numeroase. În primul rând, cred că o întrebare pusă de toată lumea a fost necesitatea sistemelor, a pachetului. Răspunsul nostru este da, nu doar pentru că considerăm noi că avem nevoie de încă un sistem foarte costisitor în aceste vremuri de criză. Știm și noi că este criză și Experiențele trecute cu sisteme IT, gen VIS și SIS-2, ne-au făcut să fim mai modești, ne-am învățat lecțiile și tocmai de aceea am învățat să pregătim uh, mai bine aceste propuneri și din punct de vedere al costurilor. Tocmai experiențele trecutului au dus la crearea acestui pachet. Care este sfera de aplicare? Mm, văd că multe din, mulți dintre colegi s-au, au spus că sistemele se concentrează pe depășirea perioadei de, uh, perioadei de viză sau uh, imigrația ilegală, dar eu cred că obiectivul acestor sisteme nu este acesta, ci să ajute polițiile de frontieră uh, să își facă munca mai bine. După cum a spus uh, domnul Enciu, putem să considerăm că aceste presupoziții sunt corecte, dar astăzi toate, um, indiferent de estimările propuse, um, poliția de frontieră își desfășoară munca cu greu în toate țările. Alți membri ai comisiei au uh, întreba dacă există capacitatea înregistrării tuturor intrărilor și ieșirilor. Răspunsul este da. Deci chiar în acest moment, agenții de frontieră, la toate trecerile de puncte a frontierei, fie că este um, graniță terestră sau uh, marină, sunt înregistrate toate intrările pe hârtie cu ștampilă pe pașaport. Da, durează, durează și pentru cărători și pentru agentul de frontieră, este o metodă destul de demodată de a gestiona uh, fluxul de călători. Deci, principalul nostru obiectiv nu este să alergăm după persoanele care își depăsesc perioada de ședere sau să alergăm după imigranții ilegali. Obiectivul nostru este să avem un sistem de gestionare a granițelor corect și modern și ne bazăm pe estimări de astăzi, nu pe estimări uh, din viitor. Celelalte uh, obiective sunt uh, secundare, dar sunt și ele importante. Trebuie să știm cine își depășește perioada acordată de ședere. Este un punct de pornire pentru ca autoritățile să poată să pună în aplicare politicile de imigrație ilegală. Au existat păreri conform cărora trebuie să ne folosim de instrumentele existente în materie de imigrație. Da, acestea există. Uh, din momentul în care o persoană își depășește perioada de ședere acordată, este considerată imigrant ilegal. Și avem instrumentele de a contracara acest fenomen, dar trebuie să aflăm și cine sunt aceste persoane. Deci aceste sisteme le-ar da un punct de plecare autorităților competente atunci când ele trebuie să pună în aplicare aceste politici. Am auzit și de la EDPS și de la grupul de lucru pentru articolul 29 și câțiva membri ai uh, comisiei. Uh, am auzit argumente împotriva creării uh, unei baze de date extrem de costisitoare și uriașe cu privire la date, uh, care să conțină datele cu privire la călători. Noi considerăm că există totuși o proporționalitate uh, între colectarea de date și, uh, și uh, documentele biometrice. În momentul în care perioada uh, prevăzută în codul, în codul frontierelor Schengen expiră, atunci uh, datele respective dispar din sistem, deci după 5 ani. Perioada de reținere totuși ar fi extinsă pentru persoanele care își depășesc perioada de ședere acordată. Și astfel am respectat și politicile de combatere a imigrației ilegale la costuri. Au fost foarte multe întrebări și mi se pare normal. În primul rând, avem încredere în cifrele prezentate în propunere. Și, pe bună dreptate, s-au făcut comparații cu costurile pe care le-am uh, propus pentru SIS-2 acum 12 ani. Situația este foarte diferită acum tocmai din cau, tot, datorită experienței pe care am avut-o cu SIS-2. Tocmai de aceea am propus 500 de milioane de euro pentru uh, EES. Pentru că nu am făcut aceleași presupoziții ca uh, la vremea uh, când am uh, elaborat SIS-2 în 2003. Deci costurile le-am propus în această formă pentru că am învățat din greșelile noastre. Sunt, uh, este vorba și despre costuri inclusive care să uh, acopere cheltuielile și pentru sistem și pentru statele membre. Deci costurile de, pentru operare, pentru dezvoltare, De ce există această diferență de 100 de milioane? Cred că și domnul Enciu și câțiva alți membri au vorbit despre acest lucru. Ei bine, motivul este că perioada estimată uh, era mai lungă decât ce avem acum în uh, cadrul financiar multianual. Presupuneam că propunerea ar fi adoptată în 2014 și am putea o implementa începând cu 2015, însă cu planificarea actuală am prevăzut uh, adopția doar, adoptarea doar în 2015. Deci această diferență de un an uh, explică diferența între cifrele din propunere și cele de, de la studiul de impact. Da, este costisitor acest program, aveți dreptate, dar vreau să vă atrag atenția că aceste costuri vor aduce economii importante în uh, fondurile pe care le acordă statele membre gestionării granițelor pe termen lung. Studiul de impact cuprinde o analiză foarte cuprinzătoare, un studiu al costurilor um, și doresc să îi rog pe membrii interesați să analizeze aceste cifre, pentru că se vede cum, pe termen lung, economiile compensează pentru costurile inițiale. Se poate face? Da, domnule președinte. Dacă se poate realiza, dacă Statele Unite n-au reușit, da, ei n-au reușit pentru că politica lor de înregistrare a intrărilor și ieșirilor este complet diferită ei nu înregistrează ieșirile implicit, deci nu pot să implementeze un sistem pe asemănător cu al nostru. În ceea ce privește accesul autorităților, au, Comisia nu a pornit de la această presupoziție în uh, propunerea sa. Uh, accesul poate avea loc doar pe baza unor dovezi clare și Um, vom considera adăugirea acestei uh, opțiuni doar după ce avem uh, dovezile necesare. Da, raportorii, dacă doresc să intervină. Council? Consiliul? piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus. Consiliul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc raportorilor pentru și pentru posibilitatea de a prezenta poziția președinției în această propunere. EES-ul și RTP-ul sunt propuneri care sunt uh, analizate acum la grupurile de lucru de la Consiliu. Acest proces a început în cadrul președinției irlandeze și am continuat și noi. Încercăm să facem uh, cât mai multe progrese cu putințe. Propunerile au uh, un obiectiv foarte larg și, bineînțeles, uh, nu vom ajunge la un acord foarte rapid. Negocierile sunt uh, foarte complexe pe marginea lor și pentru aceasta avem nevoie de o analiză minuțioasă a multor aspecte, inclusiv uh, problema costurilor beneficiilor de asemenea chestiuni legate de protecția datelor care trebuie analizate cu atenție și președinția va continua să lucreze la nivelul Consiliului încercând să ajungă la niște rezultate concrete până la sfârșitul anului. Aș vrea să mulțumesc acum domnului Enciu și domn, doamnei Zomer pentru documentele de lucru pe care le-au pregătit și vom continua cu analiza la grupurile de lucru competente. Vom face toate eforturile posibile pentru a menține cooperarea deja stabilită cu Parlamentul European. Aș vrea aici să mulțumesc și Autorității pentru Protecția Datelor și grupului de lucru pentru articolul 29, pentru avizul pe care l-au dat în legătură cu pachetul pentru frontiere inteligente. Președinția, bineînțeles, va încerca să țină cont de toate acestea. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc! Ne întoarcem la raportori pentru a încheia dezbaterea. Doamna Zomer, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc în primul rând colegilor pentru toate comentariile și pozițiile exprimate aici. E adevărat, am început cu niște documente de lucru, n-am uh, redactat direct niște rapoarte, tocmai pentru a avea o astfel de dezbatere preliminară. Dacă începem să facem aici um, afirmații foarte agresive, cred că nu e cazul și de altfel uh, informațiile pe care le-am primit uh, până acum au fost toate interesante. Care sunt concluziile pe care le trag în urma acestei dezbateri? Într-adevăr, știm cu toții că există o problemă importantă, problema costurilor. Costuri care ar trebui reduse, ar trebui să fie rezonabile. Și, de fapt, așa s-a întâmplat până acum, așa că nu știu de ce de data aceasta ar fi altfel. Bineînțeles, trebuie să ținem cont și de experiențele existente în acest domeniu și, încă o dată, repet, trebuie să rămânem într-un um, cadru rezonabil. Acum, referitor la înregistrarea datelor biometrice și magazinarea lor, aceasta într-adevăr este un punct uh, destul de polemic, întotdeauna a fost așa întrebarea se pune dacă e nevoie de un astfel de sistem în forma în care a fost conceptualizată. Este și o întrebare pe care ne-am pus-o noi și problema frontierelor occidentale. Aceasta a fost deja abordată Principala problemă este cea a costului, pentru că un nou sistem digital nu știu dacă va putea fi aplicat la toate punctele de trecere ale Uniunii Europene. Bineînțeles, am dezbătut pe larg uh, toată această chestiune. Dar aș vrea să vă reamintesc și reprezentantul Comisiei a spus deja acest lucru. Nu e vorba aici doar de persoanele care rămân pe teritoriul UE. Colegii mei s-au pronunțat deja în acest sens. Eu cred că problema este oarecum diferită. Știm că aceste persoane care rămân pe teritoriul UE sunt greu de regăsit după aceea. Bineînțeles, avem sistemul statal, cel care emite documentele de intrare și ieșire, care țin cont de date aproape în exclusivitate alfanumerice și care oferă autorităților penale posibilitatea de a înmagazina o serie de date. Iar statele care au deja un astfel de sistem în vigoare ne-au spus că experiența lor este una pozitivă. Atunci când e vorba de spațiul Schengen însă, ni s-a spus că un astfel de sistem n-ar putea fi aplicabil în proporție de 100% pentru că nu există o politică europeană cu adevărat în acest sens. Este într-adevăr un argument foarte bun pe care trebuie să-l analizăm. Vom uh, continua cooperarea noastră cu toți colegii și vom, ne vom gândi foarte bine la toate aceste aspecte. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Enciu, vă rog! Mulțumesc, domnule președinte! În primul rând aș vrea să mulțumesc colegilor pentru părerile lor, pentru ideile cu care au venit și pot să vă asigur că vom ține cont de toate acestea. N-aș vrea să mă refer aici la chestiuni care au fost deja tratate, aș vrea să subliniez un singur lucru. Toate documentele, documentele pe care le-am primit uh, din propunerea Comisiei pentru pachetul de frontiere inteligente au fost uh, elaborate pentru a propune sisteme noi, dar ne ținând cont de evaluarea uh, necesității și a proporționalității, ținând cont de fapte concrete. Deci uh, nu s-a dorit o adevărată dezbatere pentru o definire clară a problemei și o găsire de soluții. Studiul de impact al Comisiei a fost confirmat de grupul de evaluare al Parlamentului în acest sens. Aș vrea să cer ca o altă instituție să analizeze impactul unei astfel de propuneri și să existe un studiu de impact realizat chiar de către Parlament. Pentru că dacă îngrijorările care au fost uh, ridicate aici în legătură cu cele două inițiative ale Comisiei și de asemenea în legătură cu studiul de, comisie, studiul de impact realizat de Comisie, să vedem dacă acestea se confirmă. Mulțumesc pentru această dezbatere interesantă și mulțumesc tuturor colegilor care au participat. We had fair enough of a debate. Mulțumesc. Am încheiat dezbaterea. După cum vă spuneam, suntem în întârziere, mai avem um, alte puncte pe ordinea de zi, așa că ar trebui să trecem imediat la acesta. Punctul 11, statutul cadru pentru promovarea toleranței. Vom uh, avea o prezentare a grupului de juriști eminenți de la Consiliul European pentru Toleranță și Reconciliere. Această organizație este o organizație neguvernamentală internațională care a fost înființată de, în 2008 de către Alexander Kwasniewski, fost președinte al Poloniei, și de către Moshe Cantor, președintele Congresului um, European al Evreilor. Este vorba de o organizație care luptă împotriva antisemitismului, a xenofobiei și a intoleranței. Conferința președinților, înaintea perioadei de vacanță parlamentară, a cerut Comisiei Libere să organizeze o astfel de prezentare și iată de ce ne aflăm astăzi aici în fața grupului de juriști ai Consiliului European pentru Toleranță și Reconciliere. Am aici o listă cu reprezentanții acestei organizații care vor lua cuvântul și v-aș ruga, dacă puteți, să zicem, 5-7 minute fiecare pentru intervenție, pentru a avea ceva timp și pentru dezbaterea de după aceea. Am să dau cuvântul în primul rând domnului profesor Dilstein, care este președinte, fost președinte al Universității de la Tel Aviv, președinte al grupului din Israel pentru juriști la nivel internațional și după aceea va lua cuvântul domnul Ugo Genesi, care este fost judecător la Tribunalul Suprem din Italia, cofondator co um, al um, organizației de la Sanremo pentru um, jurisprudență și, și domnul Del deci voi da cuvântul în primul rând domnului Bill. Aceasta este ordinea pe care o preferați. Vă rog atunci. Vă rog, domnule Bill. First of all, I'd like... Mulțumesc. În primul rând vreau să-mi exprim uh, recunoștința Comisiei Libe și dumneavoastră, domnule președinte, pentru uh, invitația adresată. Sunt secretarul general al uh, ECTR, uh, instituție uh, înființată în 2008 de domnul Bașnevski și domnul Cantor, uh, dar și alte personalități din diferite țări ale Uniunii Europene fac parte din acest Consiliu. Foști președinți, foști prim-ministri, uh, Jose Maria Aznar din Spania, Julian Spersen, Erhard Busek din Austria, Freiberga din Letonia, Rita Zismut din Germania, Alfred Moise din uh, Albania, George Vasiliu din uh, Cipru, deci personalități marcante care um, uh, au uh, demonstrat prin viața și activitatea lor că sunt devotați cauzei reconcilierii și toleranței. Uh, și, de asemenea, Václav Havel a susținut an de rândul activitatea noastră. Proiectul care ne aduce împreună astăzi aici a început în anul 2011, trei ani după uh, ce a început uh, criza financiară în uh, Europa și, de asemenea, în toiul unor declarații făcute de politicieni în legătură cu eșecul multiculturalismului o serie de ONG-uri uh, uh, și uh, structuri care apără drepturile oamenilor împotriva discriminării au raportat că sunt alarmate de creșterea xenofobiei și rasismului în Europa. La vremea respectivă am organizat o conferință internațională privind reconcilierea în Balcani și Comitetul director al Consiliului nostru a cerut consultanța unor experți juridici eminenți pentru a vedea care este situația juridică în diferite state membre ale Uniunii Europene, să evalueze și să abordeze uh, definiția juridică a toleranței, dar să se găsească o soluție, practicile cele mai bune care au fost uh, adoptate în legătură cu purtarea burcii, uh, um, construirea minaretelor și a altor așezăminte de cult în centrul marilor orașe, uh, chestiuni care uh, au fost uh, foarte mult dezbătute în rândul populației europene la vremea respectivă. Am dat publicității un document aici la Parlament anul trecut, într-o ceremonie de înmânare a medalei uh, uh, toleranței lui Boris Tadic și Iosip Sircici. și la vremea respectivă uh, ne-am consultat cu Consiliul Europei, cu, Consiliul, cu Comisia Europeană. Am avut un seminar la Varșovia cu Biroul pentru Toleranță și Drepturile Omului și am început deja să prezentăm în capitalele naționale acest uh, document. Suntem foarte avansați în România uh, cu unele din dispozițiile uh, statutului, modelului de statut vor fi dezbătute în Parlament și adoptate în legislația națională. Am organizat conferințe și prezentări în Budapesta, în Cehia, și așteptăm să organizăm uh, evenimente similare în alte capitale, Paris, uh, Madrid, Berlin și altele. O să mă opresc aici și o să dau cuvântul profesorului Dinstein, care a fost uh, președintele grupului de experți juridici pentru a prezenta conținutul și pentru a arăta ce aduce nou această propunere. Deci, domnul Dingstein, președintele uh, ECTR, are cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnelor și domnilor. După această prezentare vreau să trec direct la fondul chestiunii. O să încep să spun că există multe repetări ale angajamentelor față de promovarea toleranței în Europa și în alte părți. Putem să uh, cităm zeci de documente, însă acest angajament este unul general, este amorf, dacă îmi permiteți să-l caracterizez așa. Ideea este că nimeni nu se privește ca fiind o persoană intolerantă. N-am întâlnit o astfel de persoană în experiența mea. Și totuși, Nimeni nu știe cu adevărat ce înseamnă toleranța. Și un lucru curios este că nu există niciun tratat în care să fie tratată toleranța, nici în Europa și nici în restul lumii. Nu există o astfel de definiție. Și toată lumea se concentrează asupra discriminării. Când am fost la Strasburg, lumea era mirată că toleranța există de sine stătător față de discriminare și a trebuit să spunem că poți să fii intolerant fără să uh, faci discriminări la adresa cuiva. De ce această tendință de a evita chestiunea în discuție? Ar putea să existe multe răspunsuri la această întrebare. În ceea ce mă privește, eu bănuiesc, deși nu sunt convins, nu sunt sigur, că acest lucru se datorează faptului că, deși oamenii sunt angajați să respecte uh, libertățile civile, uh, Uh, sunt uh, în situații conflictuale și au o uh, trăiri ambivalente. Sigur, toată lumea promovează toleranța, toleranța, dar pe de altă parte, cu toții știm, date fiind evenimentele din anii recenți în Europa, că există momente și locuri în care, în străfundul inimii, simți că oricât de tolerant ai fi, trebuie să existe o excepție. Nu vrei să uh, pui degetul pe rană, așa încât uh, eviți chestiunea. Uh, și când spun, uh, când vorbesc așa, mă refer la toată lumea. Vox uh, Populi uh, în țele europene fluctuează uh, constant și toată lumea din această sală este conștientă că, din păcate, uh, vântul bate în direcția greșită, ca să fiu subtil. Uh, în majoritatea statelor membre. Din acest motiv, nu ne putem permite luxul să dăm deoparte această problemă, ci, din contră, trebuie să o abordăm cât se poate de practic. Și acest lucru se poate face prin legislația la nivel național. Legislație care va găsi o formulă în fiecare uh, țară și care în același timp se va baza pe un uh, numitor comun pe care încercăm să-l găsim. Iată ceea ce am încercat să facem. Acum, textul pe care l-am elaborat și care a fost uh, distribuit, poate că unii dintre noastre l-au citit, cel țin sper acest lucru, nu este bătut în cuie. Este un uh, cadru de statut uh, nu spunem că este o propunere ori-ori. Uh, din contră, considerăm că trebuie și poate să fie adaptată la nevoile speciale din diferitele țări. Fiecare țară, în felul acesta, prin legislația sa, va adopta un text uh, diferit, dar pe baza unui numitor comun. Care este în esență acest numitor comun? Dacă mi se permite, în esență, Eh, trebuie să spun că există o dicotomie între dreptul de a fi diferit și ca fiecare țară să aibă o societate bine definită cu o identitate socială. Și eh, cele două eh, elemente trebuie să ajungă pe un teren comun cum poți să ai o, o societate socială, o societate unică fără asimilarea grupurilor uh, diferite și cum poți să ai diversitate fără uh, dezintegrarea unei țări. Sigur, ideea este că, după părerea noastră, coexistența reprezintă un compromis și trebuie să considerăm că diversitatea în cadrul coexistenței Uh, nu este un butoi de uh, pulbere, ci trebuie să fie un liant pentru țara respectivă. În ceea ce privește uh, textul aflat în fața dumneavoastră, există nouă secțiuni și o să le parcurg rapid. Secțiunea 1 începe cu patru definiții. Din nou, niciuna dintre aceste definiții o să vi se pară originale, dar în mod surprinzător ele sunt. Uh, Asta vreau să spun că sunt uh, elemente incorporate din alte texte, dar nicăieri nu veți uh, găsi aceste definiții așa cum sunt prezentate aici. Definiția grupului, uh, crimelor de ură și toleranței. Toleranța. Ați auzit deja ceea ce încercăm să facem. Este să avem o combinație, un mix de diversitate și o societate unică. Uh, acum, mai importante, grupurile. Tradiția ortodoxă de referință la grupurile etnice și culturale uh, și grupurile uh, religioase, însă, în conformitate cu evoluțiile recente, am adăugat de asemenea la aceste grupuri și alte elemente, elemente identitatea de gen și orientarea sexuală. Considerăm că trebuie să fie o definiție deschisă. Uh, elemente pot fi adăugate ulterior la această definiție. În uh, ceea ce privește denumi, uh, infamia la adresa grupului Uh, sigur, uh, incitarea la violență, defăimarea grupului, uh, dar încercarea de a ridiculiza un grup sunt situații de defăimare a grupurilor. Apoi, crimele generate de ură. Sigur, o să spunem că este o crimă obișnuită, dar care capătă niște uh, elemente aparte pentru că este asociată unui grup. Sigur, uh, poți să ai o crimă obișnuită, între ghilimele, uh, o omor sau așa mai departe, dar o astfel de uh, crimă capătă conotații speciale când se adresează unui grup și este generată de ura împotriva acelui grup. Xenofobia, antisemitismul, antifeminismul și homofobia sunt ilustrări ale acestor tipuri uh, de uh, crime. Secțiunea 3 uh, listează drepturile omului implicate și aici, elementul pe care îl adăugăm este că nu trebuie să fie numai vertical, deci aplicabil în relațiile între uh, persoană, individ și guvern, deci de, sus în, de jos în sus, ci și orizontal, indiviz și între grupuri. Grupurile trebuie să fie tolerante unele față de celelalte reprezentații grupurilor astăzi în Europa susțin că au nevoie de un tratament special și de protecție pentru grupul lor, dar când e vorba de alte grupuri, ă, tăcerea se instalează rapid. Secțiunea 4, ă, clauza de ă, limitare și asta este esențial în ceea ce facem pentru că vrem să uh, arătăm că toleranța nu trebuie să fie nelimitată, nu trebuie să fim uh, toleranți cu intoleranții. Dacă un grup este în favoarea segregării, dacă este opus toleranței, atunci nu uh, merită să fie tratați cei din grupul respectiv într-o manieră tolerantă. Și aici vorbim de o serie de uh, aspecte, trebuie să ținem cont că toleranța trebuie să fie reciprocă. Secțiunea 5 uh, abordează problema controversată a migranților, uh, un subiect foarte fierbinte în Europa și am venit cu o sugestie. Pe de o parte, toleranța trebuie uh, să fie manifestată uh, nu numai uh, față de grupurile vechi, ci și de uh, grupurile noi venite. Și dacă există grupuri care nu vor să adere la principiul coexistenței într-o societate unică, atunci, atâta vreme cât persoana respectivă nu este un cetățean, este un avantaj din punctul de vedere al societății. Pentru că societatea poate să spună uh, ei bine, ai renunțat la dreptul de a rămâne uh, în țară. Vreau să subliniez, nu pot uh, să spui asta unui cetățean, acesta nu poate fi expulzat, dar unul care nu este cetățean al Uniunii Europene poate să fie expulzat dacă acest lucru este necesar. E o chestiune controversată, subtilă, uh, sensibilă. Uh, și este o soluție la o chestiune arzătoare. Secțiunea 6 se ocupă de punerea în aplicare. Aici am venit cu o propunere nouă și anume nu numai să existe uh, comisii administrative ale guvernului pentru a supraveghea evoluția lucrurilor, așa cum s-a întâmplat în multe țări, dar să existe un uh, grup extern, o uh, Uh, comisie de monitorizare a uh, toleranței naționale. Ea trebuie să fie compusă din uh, persoane marcante din afara serviciului public, să fie un soi de câine de pază, să vină cu recomandări și să analizeze chestiuni cum ar fi educația și alte asemenea aspecte. Secțiunea 7, sancțiuni sancțiuni în materie penală atunci când e vorba de uh, cazuri de defăimare la adresa grupurilor, de crime uh, din ură, apoi secțiunea 8, educația. Aceasta a fost uh, esența chestiunii, pentru că educația este esențială, este necesară să o faci de la vârsta cea mai mică până la moarte. Deci e vorba de educația tinerilor și educația permanentă a adulților. Apoi mai este și problema legată de formarea formatorilor, formarea chiar a judecătorilor și mai ales uh, structurile militare, poliția, și structuri asemănătoare care trebuie educate în permanență. Lucrurile nu sunt simple, dar pot fi făcute și pot fi făcute la nivelul Uniunii Europene. Apoi, secțiunea nouă, mass media. Mass media trebuie să aibă coduri uh, de etică, dar nu vrem un uh, control guvernamental asupra mass mediei. Mass media trebuie să se controleze singură. Apoi există chestiunea internetului pe care am uh, evitat-o în mod deliberat pentru că aici se pune problema supravegherii internetului, aspect uh, foarte mult discutat cu alte dimensiuni. Deci, pentru a rezuma, Europa nu poate să evite acest lucru astăzi. Este un uh, element care trebuie avut în vedere și avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. În calitate de comisie parlamentară și în calitate de membri, ați putea să ne ajutați pentru a se adopta legislații pe plan național în acest sens și Comisia Libe ar putea să adopte acest proiect și să vină cu idei. Nu ne interesează uh, detaliile pe care nu le puteți accepta, ci ne interesează direcția în care ne îndreptăm și nu uh, detaliile concret. Mulțumesc, domnule președinte. Make a short comment. Dacă îmi permiteți, vă rog să uh, să-mi permite să dau cuvântul domnului Ugo Genesio, judecător la Curtea Supremă din Italia. Mulțumesc, domnule președinte. Mă mulțumesc că mi-ați acordat cuvântul. Cred că prezentările colegilor mei sunt uh, foarte reprezentative pentru ceea ce voiam noi să vă prezentăm. Grupul nostru de experți mai include trei colegi care n-au putut să fie aici astăzi. profesor Müllerson din Estonia, domnul Dürer, profesorul Dürer din Elveția și profesorul Wolfram din Germania. Și acum uh, voi încheia și voi, vă voi lăsa să deschideți dezbaterea. Vă mulțumesc pentru declarația dumneavoastră foarte succintă S-au înscris la cuvânt următorii membri. Doamna Zipăl întâi. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc grupului de experți pentru munca pe care au depus-o. Rezultatele însă nu sunt cu totul convingătoare. Ați spus că vorbim foarte mult despre discriminare, dar nu la fel de mult despre toleranță. Aceste două noțiuni sunt opuse, dar nu putem să considerăm uh, toleranța, să luăm în considerare toleranța ca concept juridic um, discriminarea este un fapt, adică nu poți să primești uh, cazare, nu poți să primești un anumit loc de muncă pe baza unui criteriu uh, arbitrar. Dar toleranța înseamnă altceva, nu este un fapt, este o atitudine. Deci cred că trebuie să avem o atitudine democratică din punct de vedere politic. Ați vorbit despre comportament intolerant în termeni foarte critici. Dar nu ați spus ce se întâmplă dacă proprii noștri cetățeni nu uh, se conformează acestui ideal al toleranței. Cred că în calitate de societate trebuie să analizăm problema aceasta a intoleranței și că o democrație ar trebui să poată să rezolve această problemă. Și nu știu dacă cetățenii noștri sau populația emigrantă sunt cei care sunt intoleranți în termenii care vorbiți dumneavoastră. Oare ar trebui să predăm toleranța la școală? Toleranța este o atitudine față de alții, nu este un lucru care se poate învăța la școală ca alfabetul sau ca matematica. În unele școli se întâmplă ca aceste lucruri să fie incluse în programa de predare a educației religioase, de exemplu. Dar toleranța ca materie de predare, mi se pare puțin cam problematic acest lucru. O ultimă frază, domnule președinte. Ați vorbit și despre mass media. În ultimele luni am uh, asistat la multe discuții cu privire la libertatea mass media. Am văzut procentaje, cote ce parte a programului trebuie să o dedice mesajelor uh, pentru toleranță, dar, după părerea mea, cred că este important felul în care prezintă media anumite lucruri. Mulțumesc! Vă rugăm să vorbiți, să vă încadrați în două minute, pentru că avem uh, o reuniune a coordonatorilor de 11.30. Domnul Bronz. Persoanele înguste la minte nu recunosc ironiile din propriile lor spuse. Cum poți să, să judeci uh, un popor uh, care a fost discriminat de îngustime și de uh, lipsă de toleranță? Se folosesc cuvinte pline, încărcate de emoție, de către oameni care se consideră experți Xenofobia înseamnă frica de străini. Este un fel de crima gândirii, cum apare ea în romanul 1984. Cum poți să judeci ce gândește un om? Cuvintele pe care le-au ales experții ne spun mai multe despre ei decât despre persoanele pe care le descriu. Uh, cuvintele instigare la ură sau crime bazate pe ură uh, nu sunt cele mai bune importuri pe care le-am fi putut lua din Statele Unite. Aceste cuvinte nu au niciun sens, pur și simplu sunt clișee care doresc să declanșeze emoții și atunci când sunt folosite ca parte unei acuzații, au uh, menirea de a incita ură împotriva acuzaților. Din fericire, atacurile fizice și incitarea la atacuri împotriva uh, minorităților sunt din ce în ce mai rare, dar incitarea la ură și la violență și la represiunea oamenilor pe baza opiniilor lor academice și politice sunt din ce în ce mai uh, obișnuite. Și nu am auzit nimic diferit în dimineața asta. Mulțumesc. Domnul Clays. Ik heb ook mijn bedenkingen bij het voorstel dat hier ter tafel ligt. Uh, Ik, ik beschouw mijzelf als een uh, eh, verdrag. Mulțumesc, domnule președinte, și eu am câteva obiecții. Eh, eu mă consider ca fiind tolerant și nimeni nu poate prezenta obiecții în fața toleranței, a dragostei, a politeții. Dar nu știu dacă autoritățile publice sunt cele care ar trebui să impună sau să adopte proceduri penale și juridice, ceea ce apare în propunerea dumneavoastră. Pe de o parte e vorba aici de discriminare și pe de altă parte e clar că în statele Uniunii avem deja legislație în acest domeniu, toate aceste probleme sunt deja rezolvate și din punctul meu de vedere modest, cred că am mers destul de departe în sensul că e vorba aici de o încălcare a libertății și de drepturile fundamentale ale Uniunii Europene. Iată singura problemă pe care o am cu acest text, pentru că acest text uh, miroase oarecum a, a cenzură și nu cred că um, Trebuie să promovăm tot felul de norme prin mass media pentru promovarea toleranței. Și mă întreb de fapt dacă toleranța poate fi promovată sau nu, pentru că nu e vorba numai de asta. E vorba de o serie de uh, evenimente într-un context mult mai larg, în literatură, în artă, dar să impunem așa ceva și să impunem și niște sancțiuni penale este o abordare absolut eronată. Uh, de aceea vă spuneam, uh, miroase a cenzură aici în textul dumneavoastră și uh, se pare că și mai problematic nici nu vă dați seama de pericolele propunerii pe care o faceți. Dumneavoastră spuneți că nu um, vă adresați practic libertății de exprimare, însă cu ceea ce propuneți dumneavoastră este din ce în ce mai greu să critici imigrația masivă. Ne-am întrebat uh, de multe ori dacă guvernele susțin cu adevărat uh, multilingvismul și, de fapt, vedem că multilingvismul este un adevărat eșec. Deci uh, este un instrument care nu ține cont de realitate, pentru că imigrația masă și multiculturalismul care au fost impuse au fost un adevărat eșec și nu poți fi tolerant față de așa ceva. Thank you. This document's talk Mulțumesc. Acest document vorbește foarte mult despre educație, dar educația trebuie să se refere la fapte, nu există nimic factual în ceea ce descrieți dumneavoastră, se referă la o poziție față de păreri și dogme, uh, o poziție uh, din partea persoanelor care se opun imigrației, care au depus care se opun imigrației. Ați spus că educația trebuie să se facă din leagăn până în mormânt. Aproape că este o parodie a romanului 1984, e un lucru foarte nedemocratic. Vorbiți despre folosirea banilor publici pentru a, aduce, pentru a crea legislație împotriva uh, persoanelor care vorbesc împotriva unei, vorbesc împotriva unei majorități oprimate. Reeducarea acestor tineri infractori este un concept clasic. Dați-mi voie să vă arăt ce înseamnă acest lucru. Este o imagine din filmul Portocala Mecanică. Personajul a fost reeducat și cam așa se întâmplă lucrurile și acum. Uniunea Europeană s-ar transforma în, uh, în, în ținta bătăilor de joc a tuturor. Nu trebuie să demonizăm rezistența la un anumit fenomen. și mai ales că acest lucru, această propunere vine din partea membrilor comunității evreiești, uh, o comunitate identificată foarte mult cu statul Israel care uh, discriminează împotriva palestinienilor din această țară. Este o propunere care trebuie respinsă Ce ar fi să spunem că toleranța înseamnă genocid în acest caz? There you go, your floors. Thank you very much, Chair. Nothing new what I heard from my colleague. Doamna Weber, n-am auzit nimic nou din partea colegilor mei. În ultimele 14 ore am primit uh, câteva petiții, majoritatea din uh, Regatul Unit, cu același limbaj și cu aceleași exemple. după ce voi spune că nu sunt de acord cu colegii mei, vreau să zic că adevărul este că trebuie să avem grijă atunci când propunem legislație cu privire la toleranță. În România avem legislație antidiscriminare și o agenție pentru lupta împotriva discriminării. discriminarea este un fapt, dar lucrurile nu sunt deloc ușoare. Experiența din ultimii șapte ani a arătat că întotdeauna discursurile au fost uh, sancționate de această agenție. Și, într-adevăr, problema stă în detalii și trebuie să avem grijă atunci când propunem legislație. În plus, atunci când avem de-a face cu o directivă care urmează să fie pusă în aplicare de către statele membre apoi. Ce fel de armonizare am avea în Uniunea Europeană? Prin simplul fapt că discutăm acest raport, facem progrese, pentru că lumea în care trăim ne permite să ne comportăm conform unor standarde referitor la respectul pentru ceilalți. Cred că respect este un termen mai important, mai potrivit decât toleranța. Toleranța nu este un lucru moștenit genetic, din potrivă. Chiar este uh, un lucru pe care îl primești prin uh, educație în familie, prin învățământ, prin mass media și poate că ar trebui să canalizăm eforturile în această direcție. Sunt sigur uh, că această discuție este începutul unei călătorii foarte lungi pe această temă. Acum a, uh, am primit a, uh, și o altă cerere, domnul Becker, pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să subliniez un singur lucru. E important să avem o astfel de inițiativă. Este o inițiativă foarte rezonabilă dacă ținem cont de faptul că există din ce în ce mai multe evenimente de natură rasistă în Europa, o vedem în fiecare zi, și cred că uh, instanțele care se ocupă de aceste probleme utilizează un context foarte clar din punct de vedere juridic. Ideea nu este doar aceea de a-i sensibiliza pe oameni la nivel european, ci ar trebui să ne gândim să avem și acțiuni penale împotriva celor care se fac vinovați. Deci ar trebui să fim atenți uh, când lansăm o astfel de inițiativă la detalii, dar sunt absolut de acord cu conținutul. Mulțumesc! Mulțumesc și eu și acum ne întoarcem la invitații noștri de astăzi pentru a încheia această dezbatere. Aș vrea să vă reamintesc că cele trei uh, uh discursuri pe care le-am auzit vin din partea unor persoane care au fost invitate în fața Comisiei Libe pentru a prezenta raportul asupra toleranței și concilierii printr-o invitație adresată de către Comisia Libe ca urmare a unui mandat uh, dat nouă uh, de către conferința președinților. Așa că prezența dumneavoastră aici este binevenită pentru a ține discursurile pe care le-ați ținut, Dumneavoastră sunteți bineveniți aici pentru a arăta care este importanța valorilor și angajamentele care trebuie luate și să perseverați în lupta împotriva rasismului, a xenofobiei și a intoleranței în Europa. Așa că sunteți bineveniți pentru a avea o poziție foarte clară în ceea ce privește cu conștientizarea Uniunii Europene referitor la o astfel de situație în care ne aflăm. Pentru că am văzut că valorile părinților fundatori, principiile de bază ale Uniunii Europene, care fac parte din acest ADN al Uniunii Europene, par să dispară încetul cu încetul. Și am văzut declarații care sunt făcute din când în când, chiar și aici la Parlamentul European, și a, de aceea trebuie să fim conștienți deci, uh, reamintesc că sunteți invitați aici și, conform regulilor de procedură, toată lumea poate să ia cuvântul, să participe la această dezbatere. Pe de altă parte, trebuie să mărturisesc aici, cu oarecare rușine, că e păcat că într-o chestiune atât de uh, delicată de pe ordinea de zi, uh, prezența membrilor um, n-a fost foarte mare și mă întristează și faptul că practic uh, n-ați putut vedea care este adevărata reprezentare a comisiei noastre aici la Parlament. Anumite voci pe care le-ați auzit uh, unele puncte de vedere pe care le-ați fi putut auzi au lipsit astăzi aici, așa că îmi cer scuze din partea comisiei noastre, din partea comisiei LIBE și am să vă dau cuvântul acum pentru o declarație finală, dacă puteți să fiți succinți, pentru că nu mai avem timp la dispoziție. Domnul Winstein. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să răspund câtorva dintre comentariile care s-au făcut aici. În primul rând, în legătură cu toleranța și discriminarea. V-aș reaminti că în URSS, uh, înainte de prăbușirea acest, acesteia, exista o uh, adevărată atitudine împotriva oricărui fel de religie, indiferent că erai creștin, uh, musulman sau evreu, indiferent ce, exista această discriminare, dar care nu era neapărat discriminare, ci intoleranță. Bineînțeles, este doar un exemplu, aș putea veni cu multe altele. De aceea este datoria guvernului să elimine această intoleranță, nu doar ca atare, ci și în conceptele sale echivalente și oricum să facă toți pașii necesari pentru a preveni acest lucru. În ceea ce privește educația, eu nu spun aici că trebuie să educi în spiritul toleranței, ci Ceea ce spun eu este că elevii, studenții, trebuie să aibă contact cu această mentalitate pentru a înțelege diversitatea, pentru a înțelege că nu toată lumea este la fel, că nu cu toții avem aceeași culoare, nu vorbim în același fel, nu arătăm la fel, nu avem aceeași religie și așa mai departe. Referitor la comentariul făcut aici în legătură cu urmărirea persoanelor pentru ceea ce au spus la un moment dat. Există drepturi care stipulează în mod clar că nu poți uh, pronunța discursuri care să incite la ură și așa mai departe. Uh, și știm foarte bine ce a spus uh, Tribunalul Penal Internațional pentru Rwanda, care a condamnat uh, persoane tocmai pentru astfel de discursuri. Deci dacă cineva în ziua de astăzi nu cunoaște încă aceste fapte, cred că trăiește într-o altă lume, nu în lumea reală în care trăiesc eu. Deci nu e vorba aici de opinii academice, nu, e vorba de elemente esențiale și foarte reale. a fost acuzat aici de îndoctrinare. Nu, aș spune că exact din potrivă, scopul educației este acela de a evita îndoctrinarea pentru a arăta elevilor că există puncte de vedere diferite, că avem dreptul de a fi diferiți. Și toți cei care cred că ar trebui să fim făcuți după același tipar, cred că uh, are o mentalitate învechită, ce să spun mai mult. Mulțumim foarte mult, intervine președintele. Vă rog foarte pe scurt pentru că trebuie să încheiem dezbaterea. Încă o singură propoziție, domnule președinte. Cred că legislația este necesară, însă în același timp, și aici sunt de acord cu ceea ce s-a spus aici în sală, este că avem nevoie și de o dezbatere publică referitor, referitoare la această legislație, pentru că oamenii să fie conștienți ce este în joc și care sunt soluțiile care ar putea fi propuse, pentru că nu vreau să se impună soluțiile mele, dar trebuie să găsim soluții. Mulțumesc. Domnule Bill, vă rog. Domnule Bill, mai doriți să adăugați ceva? Nu? Atunci încheiem dezbaterea. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră aici, pentru că ați acceptat invitația noastră pentru a prezenta raportul dumneavoastră de promovare a toleranței. Așa cum spuneam mai devreme, o chestiune esențială pentru Uniunea Europeană și pentru valorile sale fundamentale. Și acum încheiem dezbaterea și vom începe întâlnirea coordonatorilor. Who are not entitled to to participate of the coordinators meeting, please leave the room